Dear colleagues, I'm going to begin the meeting. Um, Dragi colegi, o să încep uh, ședința la timp. Am câteva anunțuri și după aceea trecem la vot. Înțeleg că vor mai fi colegi uh, care întârzie, dar voi face anunțurile președintele și așteptăm să fie toată lumea până la vot. Așadar, anunțurile președintelui. Mai întâi, vă propun următoarele schimbări la proiectul de ordine de zi. Măcar coordonatorii, dacă m-ar asculta, ar fi util. Punctul 18, EULISA, va fi la 10 și un sfert în loc de 15.45. Cum spuneam, dacă măcar coordonatorii m-ar asculta, ar fi util. Punctul 18, EULISA, va fi discutat la 10 și un sfert. S-a adăugat un nou punct la votul pe proiectul de raport privind o strategie digitală la 10.45, punctele 11, 12 și 13, voturi prin pachetul SAS au fost amânate pentru 6 noiembrie, punctul 19 uh, privind uh, lupta cu spălarea banilor va fi la Punctul 20, strategia europeană privind uh, sistemele inteligente de transport a fost anulat și dacă nu sunt obiecții față de ordinea de zi, ea este adoptată. Profilul lingvistic nu există interpretare în croată, daneză, malteză și uh, irlandeză. Recomandările coordonatorilor, numirea raportorilor, Barbara Spinelli, raportor pe raportul din proprie inițiativă Libertate și pluralism în mass media în Europeană, Costas Cusigonas, raportor pentru aviz la descărcările pentru anul financiar 2016, Europol, Eurojust, Frontex și așa mai departe, agențiile orizontale. Acceptă recomandările coordonatorilor comisia? Da. Aprobarea calendarului de ședințe libere pentru 2018. Votul în comisie va avea loc la ședința următoare. Pe 12 octombrie, Parlamentul a primit de la Comisie o decizie de implementare privind programul de lucru pe 2018 și finanțarea implementării programului în domeniul justiției. Primirea acestui act delegat a fost comunicată pe 13 octombrie tuturor membrilor LIBE și termenul limită pentru obiecții a fost stabilit. Dacă cineva are obiecții, Vă rog, informați secretariatul LIBE până pe 27 octombrie. Și așa cum știe toată lumea, s-a uh, stabilit uh, că avem uh, voturi astăzi la ora 8. Toată lumea poate fi sigură că avem cartelele de vot pentru că vom vota numai electronic. Dragi colegi, dacă ați putea face un pic de liniște. nu începem să votăm până când nu mă asigură coordonatorii că toată lumea este prezentă. Doamna Nixon, intervenție de procedură. Doamna Extron, uh, dacă îmi permiteți, domnule președinte, să iau cuvântul. Acum propun să ținem un uh, minut de reculegere pentru tragedia din Malta și după aceea vom vota. Dragi colegi, dragi colegi, ca să fie clar, înainte de a trece la vot, uh, vreau coordonatorii să-mi spună că toată lumea e prezent. If I could just have a moment, if I could have your attention now. Colleagues, um, as everyone, just a moment silence, please. Liniște, vă rog. Mulțumesc. Dragi colegi, așa cum știe toată lumea, pe 16 octombrie Daphne Carana Galizia, un jurnalist maltez, a fost asasinată uh, într-o explozie a unei bombe. Liniște, vă rog. Dragi colegi, vă rog să intrați în liniște în sală. Așadar, uh, Daphne Carana Galizia a fost uh, asasinată cu o bombă Comisia noastră este extrem de interesată de aceste chestiuni. Uh, acest jurnalist curajos a informat cetățenii despre cazuri de corupție, în special începește scandalul Panama. Acest atac este în mod clar un atac împotriva libertății presei și aș vrea să ținem un moment de reculegere în memoria ei. Vă mulțumesc. Thank you very much, Collins. So, colleagues, we now uh, move to the... Dragi colegi, trecem acum la votul electronic. Vom începe cu votul privind regulamentul Dublin. Am înțeles că doamna Mircea dorește să ia cuvântul. Uh, înainte că doamna Mircea să ia cuvântul, uh, coordonatorii vă rog să vă asigurați că e prezent uh, toată lumea și să mă informați dacă lucrurile nu stau așa. Doamna Ekström. Mulțumesc, doamne președinte, dragi colegi. Am uh, parcurs o călătorie foarte îndelungată ca să ajungem la acest vot și astăzi avem o zi lungă. Vreau doar să folosesc această oportunitate ca să vă mulțumesc din inimă tuturor, întregii echipe care a lucrat pe acest dosar. Fără dedicarea și răbdarea uh, raportorilor din umbră și echipelor lor și fără ajutorul colegilor din secretariat, din comisie, din serviciul juridic, cu siguranță n-am fi reușit să ajungem în acest moment acest vot a rezultat din 21 de ședințe ale raportorilor din umbră, ceea ce este un record al acestui mandat, nenumărate ședințe tehnice și sunt uh, recunoscătoare colegilor care au încercut, încercat să înțeleagă opiniile tuturor celorlalți, apărându-și în același timp pozițiile propriilor grupuri. S-a arătat că Parlamentul poate vorbi pe o singură voce puternică și unită, ceea ce este un lucru istoric. Și sperăm că asta va inspira și Consiliul cu negociatorul nostru. Mă bucur că am uh, ajuns la un consens larg în reacție la ce au spus cetățenii europeni în ultimul eurobarometru din mai. De 70% dintre cetățenii europeni au spus că vor ca Europa să rezolve problema migrației. Asta este piatra unghiulară a acestui efort. Avem nevoie de o reformă pragmatică a acestei părți a sistemului european comun de azil, care să funcționeze în practică și să fie corect. Sperăm că astăzi vom uh, face un pas important și Consiliul va fi inspirat de spiritul pragmatic și de cooperare concentrat pe găsirea unor soluții practice care a determinat Parlamentul să ajungă în acest punct, în această dimineață. Vă mulțumesc încă o dată tuturor și propun să trecem la vot. Aș vrea să fac asta. Domnul Cianovski, vreau să întreb de ce nu există traducere cehă. Nu e vorba de mine, dar mulți oameni din Republica Cehă vor să asculte ce discutăm astăzi pe internet. Pentru că eu am transmis acest mesaj jurnaliștilor cehi înainte că, ar, că există traducere. Mulțumesc, domnule Cenovski. Îmi pare rău, nu știu de ce nu se întâmplă asta, mai ales că e vorba de un moment sensibil. Sunt de acord. Vom afla de ce nu aveți cabină și vă vom oferi o explicație. Scuze colegilor cehi. Să trecem la vot. A, nu, mi s-a spus că ar trebui să existe interpretare în limba cehă. Nu, mi se spune că ar trebui să existe. Deci trecem la vot și vom verifica ce se întâmplă. Let's now proceed to the vote. I have a technical announcement before we do. Dragi colegi, am un anunț tehnic articolul 42 alineatul 1, pagina 94, lista de vot, este o greșeală la amendamentul 965, e caduc dacă 961 până la 964 sau 98 sunt adoptate. Haideți să trecem acum la vot. Începem cu amendamentele, amendamentele 110-111 identice. Votăm, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Doamna Spinelli, nu aveți cartela de vot? Nu funcționează. E important ca toată lumea să voteze. Deci poate vreți să vă mutați și să vă introduceți cartela într-un alt uh, echipament de vot. Vreau să mă asigur că toată lumea votează asta, spune președintele. În regulă. Articolul 2, compromisul 1. Nu, mă scuzați, spune președintele. Amendamentul 286-287. Uh, Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 2.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 Votul este închis. Se respinge. Compromisul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 3. Votul este deschis. pagina 17 pe lista de vot, spune președintele, compromisul 3. A votat toată lumea, votul este închis, se aprobă. Compromisul 4, votul este deschis. Pagina 19 pe lista de vot, compromisul 4. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 5. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 6, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 7, pagina 32. Votul este deschis. Pagina 32, spune președintele. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 8. Pe pagina 40. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 9. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 10. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 11. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 12. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 13, pagina 46, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 14, la pagina 48, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 15 pe aceeași pagină, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 16, pagina 49, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 17, votul este deschis. Votul este închis și se aprobă. Compromisul 18, pagina 51, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 19, pagina 53, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 20 de la pagina 54. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 21, pagina 55. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 22 de pagina 57. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 23 pe pagina 58. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 24. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Articolul 25, amendamentul 697, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 25. Votul este deschis. Amendamentele 7. Nu, se aprobă. Da, m-am grăbit un pic aici. Este aprobat cu o largă majoritate. Acum, amendamentul 720, amendamentul 721, identice pe pagina 62 le găsiți. Votul este deschis. Closed. Votul este închis. It's carried. Se aprobă. Compromise 26. Compromisul 26, la pagina 63, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 27 la pagina 67. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 769. Votul este deschis. Da, 769. Amendamentul 769 la pagina 70. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 86. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 28, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 29, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 30. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentele 94, 871 și 872 la pagina 83, precum și amendamentele de la 873 până la 880. Paginile 83-84, votul este deschis. Deci, amendamentele 94 până la 880. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la compromisul 31, la pagina 89. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 32, la pagina 90, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentele 953, 954, 955, 56, votul este deschis. Amen. Îmi cer scuze, dragi colegi, anulăm acest vot și votăm compromisul 33, chiar uh, la începutul paginii 92. Îmi cer scuze că l-am ratat. Deschidem votul pe compromisul 33. <laughs> Dacă toată lumea a votat pe compromisul 33, votul încă este deschis, acum votul este închis și se adoptă. Acum trecem la amendamentele 953, 954, 55 și 56, identice, la pagina 93. Votul este deschis. Votul este închis. Doamna Stevens, aveți o, un punct de procedură. Îmi permiteți să închid votul înainte? Votul este închis. Se respinge. Doamna Stevens. Îmi cer scuze, domnule președinte. Îmi pare rău că trebuie să vă întrerup. Însă, Spuneți mereu care este pagina, dar aceasta e valabilă numai pentru lista de vot pentru grupul dumneavoastră. La mine nu corespunde, așa că vă rog să nu mai menționați numărul paginii, pentru că nu corespunde pe toate listele de vot. Eu uh, lucram de pe lista de vot a președintelui, nu pentru SND. Încercam să ajut dându-vă și numărul paginii, dar se pare că nu a avut uh, efectul scontat. Bine, nu voi mai menționa numărul paginii, ci doar numărul amendamentelor. Îmi cer scuze. Trecem la amendamentul 957. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 958. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 97. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentele 961, 960, 61, 62, 63, 64. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 98. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentele 969, 970, 71, 72, 974 identice. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 34, votul este deschis. Votul este închis se adoptă. Compromisul 35, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 36, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 991. Votul este deschis. Pe amendamentul 991, votul este închis. Se adoptă. AFET 23. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 993. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 994. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 996. Deschid votul. Votul este închis. Se adoptă amendamentul 997. Deschid votul. Închis. Se respinge. Compromisul 37. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 38. Deschid votul. Închis. Se adoptă. Amendamentele Amendamentul 1011. Votul este deschis. Nu spun numărul paginii, asta e clar. Nu mai fac această greșeală. E vorba de amendamentul 1011. Toată lumea a votat, votul este închis. Se respinge. Amendamentele 108 și 1012 identice, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la la citare. Amendamentul 113. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 114. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 115. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 116. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Considerentele. Începem cu 118, pentru că 117 devine caduc. Votul este deschis pe 118. Închis. Se respinge. 119 și 120 identice. Votul este deschis. Închis. Se respinge. 123. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Trecem la afet 2. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 137. Votul este deschis. Închis se respinge. Trecem la afet 7. Trebuie să găsiți singur pagina de data asta. I-am votat, dar nu vă spun care e numărul paginii. pot să vă spun că e vorba de considerentul 26, ca să vă dau un indiciu. Deci, afet 7, considerentul 26. Doamna Gomes, nu voi spune numărul de pagină pentru că nu am voie. Votul este încă deschis. Toată lumea a votat. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 265. Votul este deschis. Amendamentul 265. Toată lumea a votat, votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 19. Votul este deschis. închis. Se adoptă. Amendamentul 268, votul este deschis. Închis. Se respinge. Afet 9, votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 269, votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 277. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Colegi, putem trece la votul final, vot cu apel nominal pe textul modificat. Votul este deschis. Toată lumea a votat? Votul este închis. Și s-a aprobat, fără abțineri. Acum votăm deci decizia de a intra în negocieri. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă din nou fără abțineri. Felicitări doamna Wikström și tuturor raportorilor din umbră. Mulțumesc! Thank you, colleagues, for your discipline in that voting session. Very helpful. Vă mulțumesc foarte mult pentru disciplina de care ați dat dovadă în, acest, uh, în timpul acestui vot. A fost foarte utilă. Acum uh, trecem mai departe, foarte rapid, la următorul vot. Felicitări tuturor uh, celor uh, implicați uh, în votul precedent. Acum trecem la următorul. E vorba de sistemul ETIAS. Raportor Kinga Gal. Kinga, dorești să intervii înainte de a trece la vot? Te rog. Doresc doar să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, consilieri, asistenți, secretariatului lui Catrin pentru eforturile imense pe care le-au depus într-un timp așa de scurt. Apreciez foarte mult contribuția lor, chiar dacă nu am fost mereu de acord am lucrat foarte bine și sper că acest lucru se va reflecta și în rezultatele votului. Vă mulțumesc, dragi colegi! Mulțumim foarte mult, uh, doamnei raportor. Acum putem trece la vot. Prima oară votăm compromisul pe articolul 70. Votul este deschis. Îmi cer scuze, colegi, vreau să, să vă explic puțin. E vorba de vot pe părți. Prima oară votăm procedura B și după respectiva procedură vom vota raportul final. Toată lumea este de acord? Bine, atunci haideți să facem așa cu votul pe articolul 70 și 82 prima dată. Deci compromisul pe articolul 70, deschid din nou votul. Practic votul a fost deschis uh, în tot acest timp. Vă rog să votați. E vorba de compromisul pe articolul 70, procedura înainte de votul final. Toată lumea a votat, votul este închis. Se adoptă. Și apoi, compromisul pe articolul 82, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă și acesta. Acum votăm textul modificat prin vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Acum votăm decizia de a intra în negocieri. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 43 de voturi pentru. Felicitări, doamnei raportor. Acum trecem la a doua parte. So, colleagues, we come to the... Dragi colegi, ajungem deci la partea a doua, unde avem lista principală de vot și începem cu amendamentul 146, 147 și 148, care sunt identice. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Toată lumea reușește să urmărească? E în regulă? Bun, compromis la articolul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 337. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromis la articolul 2. Votul este deschis. Se adoptă. Compromis la articolul 3. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis la articolul 4. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis la articolul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 390. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromis la articolul 7. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă compromis la articolul 8. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis la articolul 9. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis la articolul 10. Votul este deschis. Se închide votul. Se adoptă. Compromis la articolul 10a. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 11. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. compromis la articolul 12. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 13. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 14. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Vot pentru a șterge educația. Vot în bloc. Deschidem votul. Se închide votul. Se adoptă. Vot privind ștergerea ocupării. Deschis votul. Votul este închis. Se adoptă. Votul privind ștergerea adresei IP. Vot deschis. închis, se respinge. Compromis la articolul 15. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 500. 12. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Compromis la articolul 16. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 17. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 18. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 19. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 20. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 21. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 22. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la 23. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 24. Votul este deschis. Se Închis. Se adoptă. Compromis pentru articol 25. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolele 26 și 26a. Votul este deschis. Închis. Dragi colegi, vă rog să fiți atenți. Sunt persoane care nu votează. E bine dacă nu vreți să vă exprimați votul. Deci, da, închid votul. Ai închis acum. Știu că e obositor, dar vă rog să votați. Votul este închis, se adoptă. Compromis la articolul 27, votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 28. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis la articolul 29 și la articolul 29a. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 758. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromis la articolul 30. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis la articolul 31. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 32. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis la articol 33. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articol 34. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 35. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articol 36. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articol 37. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru 38. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articol 39. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 875. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Compromis la articolul 40. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 41. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 42. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 43. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 44. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 45. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 46. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 47. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articol 48. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 49. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 50. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 51. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 52. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 52A. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 53. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 54. Vot... Nu. Îmi cer scuze. 53A. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 54. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 55. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 56. Votul este deschis. Închis. Se adoptă compromis pentru articolul 57. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 58. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis articolul 59. Votul este deschis. Îmi cer scuze, colegi. 59. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 60. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 61. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Articolul 62. Compromis pentru acesta. Vot deschis. Închis. Se adoptă compromis pentru articolul 63. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 64. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 65. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 66. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 67. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 69. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 1037. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Compromis la articolul 72. Votul este deschis. închis, se adoptă. Compo compromis pentru articolul 73, votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 74, votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 75. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pe articolul 76. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 77. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 78. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 81. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis la articolul 82 plus anexă. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul pentru citări și considerente, votul este deschis. Votul este închis. De asemenea, se adoptă. Amendamentul 1600 163. Dacă vă așteptați să vă spun un număr de pagină, vă voi dezamăgi. 163. Amendamentul 163. Îl găsiți... L-a găsit toată lumea? Păstrez votul deschis până când găsiți amendamentul Amendamentul 163. Votul este închis. Toată lumea a votat. Votul este închis. Se respinge. Amendment 177. 177. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Votăm textul astfel uh, modificat. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este deschis. Vote is closed. Votul este închis. 42 pentru, 12 împotrivă, 2 abțineri. Votăm decizia de a intra în negocieri cu Consiliul. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 39 de voturi pentru, 13 împotrivă. Felicitări raportorului. Colleagues, um, if you if you keep your places, we can take. Dragi colegi, vă rog să rămâneți uh, în sală ca să mai, pentru că mai avem încă un vot, raportul doamnei Amezen. Tereza, Tereza Jimenez Beseril Barrio. Așadar, decizia cadru privind pedepsele în domeniul traficului ilicit de droguri. Cum spuneam, raportor Teresa Jimenez Beseril. Doriți să luați cuvântul? Dragi colegi, vă rog să faceți liniște și să vă avem acest ultim vot. Nu sunt amendamente. Votul uh, este prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă cu 15 voturi pentru. Felicitări doamnei Beserel.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 dear colleagues, um, if you could please take your seat. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Vom uh, continua cu punctul 7. Știu că mai aveți și alte uh, angajamente astăzi, deci vă rog, haideți să ne grăbim și să continuăm cu discuția punctului 7, prezentarea uh, comisarului King în legătură cu pachetul antiterorist adoptat de Comisie pe 18 octombrie. Probabil că ați văzut prezentarea acestui pachet ieri, care include măsuri de a proteja statele membre, spațiile publice și măsuri de reducere a accesului teroriștilor la substanțe periculoase, dar și la finanțare. Cred că a fost primită foarte bine ieri am avut o analiză foarte bună a acestei propuneri. și avem ocazia astăzi să analizăm această prezentare. De asemenea, trebuie să vă spun că avem colegi de la noua Comisie Antiteroristă. Doamna Grisbeck este președinte. Vreau să spun totuși că sunt și ceilalți colegi prezenți ceea ce sigur ne va ajuta. Așadar, este o onoare să-l avem pe domnul comisar King uh, împreună cu noi astăzi pentru a vorbi despre această prezentare. Alte chestiune, o altă chestiune importantă uh, se va referi, o altă discuție importantă va fi acordul uh, PNR UE-Canada. Curtea de Justiție a considerat că forma acordului nu este acceptabilă. Unele prevederi au fost considerate incompatibile cu prevederile Cartei Drepturilor Omului. Pe 7 septembrie, Libe a scris Comisiei și președinției Consiliului, a transmis câteva întrebări în legătură cu impactul acestei decizii a Curții Europene de Justiție. Așadar, aș vrea să invit pe domnul comisar să ne facă o prezentare pe aceste uh, teme. De al timpului, avem cam 10 minute. Cred că vor fi multe întrebări venite de la colegi. Așadar, domnule comisar, îmi cer scuze, doamna ambasador, a fost o dimineață foarte uh, aglomerată, așadar bun venit, doamna ambasador, și de asemenea vom da cuvântul. Așadar, cred că începem, domnul comisar. Domnul comisar, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru invitație, domnule președinte, stimați membri. Mi s-a părut important să vin cât mai repede în fața dumneavoastră pentru a avea un schimb de opinie asupra acestor uh, măsuri care au fost adoptate ieri în colegiu. Și mulțumesc foarte mult pentru că ați găsit timpul să puneți pe ordinea de zi acest subiect. Din păcate, nu avem foarte mult timp, pentru că trebuie să mergem la reuniunea uh, G7 grupul, și acolo, sigur că, printre alte lucruri, ne vom întâlni cu delegațiile americană și canadiană. Cum spuneați, măsurile pe care le-am inclus în acest pachet erau menite să crească rezistența noastră, să limiteze accesul teroriștilor la mijloacele folosite pentru a ne ataca și pentru a întări cooperarea internațională bazată pe măsurile pe care le-am luat în ultimii ani, în ultimul an în special, dar de asemenea am dorit să învățăm câteva lecții din recente atacuri oribile care au avut loc peste vară. Aceste atacuri au arătat din nou faptul că amenințarea teroristă rămâne cât se poate de reală și de persistentă. Am spus de multe ori și voi spune din nou, nu putem opri toate atacurile, nu putem promite asta, dar putem să reducem progresiv spațiul de operare al teroriștilor și putem reacționa și putem să ne adaptăm pe măsură ce își uh, schimbă modul de operare. Am uh, văzut o tendință de trecere la un terorism low-tech atacul cu uh, camion de la Nisa a fost după aceea copiat uh, la Londra, la Stockholm, la Barcelona și uh, după apeluri ale statului islamic, teroriștii au atacat locuri unde se adună cetățenii, locuri turistice, concerte și mai departe, evenimente sportive. M-am întâlnit cu primari și reprezentanții ai peste 66 de orașe. Întâlnirea a avut loc la Nisa anul trecut ei au uh, redactat o declarație pentru a cerând eforturi de protejare mai bună a spațiilor publice și de aceea ieri am lansat un plac de acțiune care să facă mai puțin vulnerabile spațiile publice, fără să le schimbăm caracterul fundamental deschis. Soluțiile există, unele sunt de natură fizică, bariere, obstacole, care într-un fel sunt tot low-tech. Dar instalarea lor costă totuși bani și la nivel național, local, în special la nivelul autorităților municipale, acestea spuneau că vor susținere și ajutor și am, de aceea am găsit 18,5 milioane de euro și aproximativ 100 de milioane anul viitor din uh, fondurile regionale pentru activități urbane inovatoare, dar în același timp am creat o structură de cooperare ca să facem schimb de bune practici între diferitele autorități și, de asemenea, pentru a crea legături între autoritățile publice și sectorul privat. Ca parte a eforturilor noastre mai largi, am creat uh, un plan de acțiune updatat privind riscurile biologice, nucleare și radiologice. Asta nu în reacție la eventuale noi informații. Riscul unui astfel de atac este încă redus, dar dat fiind natura dată fiind natura activităților teroriste de care vorbim, trebuie să fim pregătiți să ne asigurăm că teroriștii nu au acces la astfel de material. De asemenea, dacă își pune la un loc toate cunoștințele și capacitățile, Uniunea Europeană poate reduce acest tip de amenințare. Cred că aceste, amenință, aceste acțiuni susține eforturile statelor membre, găsim finanțare pentru ca statele membre să poată fi ajutate. Multe din atacurile recente, în multe din atacurile recente s-a folosit explozivul numit ATP, care mă tem că rămâne încă arma preferată a ă, statului islamic. După cum știți, avem deja reglementări europene care să limiteze accesul la precursori, care produc acest exploziv, dar ieri am spus că vrem să facem un pas uh, imediat pentru a întări implementarea regulamentului existent, să ne asigurăm că el este aplicat de toate statele membre cât mai eficient cu putință și în același timp să lansăm o analiză completă a regulamentului împreună cu statele membre și să vedem dacă ea este suficient de bine pusă la punct, dar fiind uh, nivelul de amenințare. Începește uh, tăierea accesului teroriștilor la ingredientele pe care le folosesc ca să facă explozibili. Trebuie să afectăm și alte mijloace pe care le folosesc în atacurile lor. Vedem că ei încă folosesc mijloace de comunicare, inclusiv mijloace criptate de comunicare, Așadar, am propus un pas înainte foarte practic, o măsură foarte practică. Asta nu e o încercare de a rezolva dezbaterea mai largă despre criptare. Știți care e părerea mea, am discutat despre asta. Criptarea este esențială pentru securitatea noastră, a fost un element central al pachetului cibersecurității pe care l-am uh, transmis mai devreme. Comisia a pus foarte clar, nu este interesată de promovarea unor backdoor-uri în mod uh, sistematic la aceste sisteme de criptare, dar există Mm, lucruri pe care le putem face pentru a lupta și pentru a preveni ca această criptare să fie o problemă în anchetele antiteroriste. Dacă confiști un telefon sau un computer în contextul specific al unei anchete antiteroriste, în unele state membre există o capacitate tehnică mai mare de a extrage informații din acele device-uri decât în alte state membre. Deci, Asta nu mi se pare corect. Cred că orice stat membru ar trebui să... Uh, niciun stat membru nu ar trebui să fie dezavantajat. Deci vrem să facem schimb de bune practici, de expertiză tehnică existentă în statele membre și vrem să reîntărim capacitatea Europol, a agenției noastre centrale, de a susține uh, statele membre în aceste circunstanțe. Un alt domeniu se referă la finanțarea teroriștilor Planul de acțiune din 2016 privind finanțarea teroriștilor este aproape uh, implementat. Mai sunt câțiva pași de făcut, dar am făcut progrese. Dar cred că un domeniu în care mai trebuie acționat este accesul transfrontalier la informații financiare, un lucru care a fost identificat de stakeholder drept o, uh, un obstacol cheie în investigațiile lor antiteroriste. Așadar, explorăm uh, domeniul de aplicare a unor noi măsuri care să le dea uh, posibilitatea autorităților să detecteze dacă există date financiare în legătură cu tranzacțiile unui suspect de terorism într-un alt stat membru. Atacurile recente, mai ales ale unor atacatori izolați, sunt un exemplu uh, al importanței a uh, atacării cauzei radicalizării. Știți că recent am creat un uh, grup de experți la nivel înalt privind radicalizarea cu reprezentanți din comisia dumneavoastră și din alte comisii și sper că acel grup va face uh, recomandări, recomandări concrete des, în legătură cu eforturile pe care trebuie să le facem ca să luptăm cu radicalizarea. Și cred că asta se va întâmpla până la sfârșitul acestui an. Internetul a fost și rămâne principalul instrument pentru prin care grupuri cum este statul islamic își răspândesc propaganda și folosesc și ca o platformă de recrutare și de a motiva atacatori izolați. Consiliul European da, și G7 și G20 au cerut să se acționeze din acest punct de vedere. De aceea creștem eforturile noastre în contextul forumului UE pentru internet, în pregătirea ședinței din 2 decembrie, să obținem noi progrese uh, și să facem progrese în discuțiile cu mari actori de pe internet, dar și în relația cu micile platforme, pentru că nu poți te, uh, să discuți numai cu marile platforme, că atunci când de pe marile platforme se scoate materialul terorist, ele pot apărea în altă parte. Deci lucrăm cu 50-60 de platforme și sperăm că vom putea să facem progrese rapide, inclusiv în ce privește mijloacele automate de detectare uh, a materialului de propagandă teroristă sau de uh, blocare automată a acestuia. După cum știți, după apelul Consiliului European, ne-am rezervat dreptul de a evalua progresele făcute la începutul anului viitor și dacă vom considera că nu facem progrese suficient de rapide, să ne gândim la posibilitatea emiterii de legislație în acest domeniu. De asemenea, încercăm să găsim uh, organizațiile societății civile și voci din societatea civilă care uh, ar putea să genereze uh, mesaje, contramesaje pozitive care să combată această propagandă în această luptă pentru mințile oamenilor, pentru a-i îndepărta de violență. Și trebuie să spun că în octombrie am lansat un apel de propuneri în cadrul programului pentru societatea civilă pentru a genera astfel de materiale. Ultimul uh, pilon al pachetului se referă la cooperarea internațională. Asta este esențial, dat fiind, uh, dată fiind natura globală a amenințării. Uniunea Europeană a semnat uh, Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului în octombrie 2015. 23 de state membre au ratificat convenția Protocolul adițional la convenție are prevederi de care ușurează schimbul de informații și uh, se uh, susțin eforturile comune în lupta cu uh, terorismul. Deci, ratificarea convenției și acestui protocol și a protocolului suplimentar vor fi un pas cheie în susținerea eforturilor antiteroriste. Comisia speră că uh, colegislatorii vor face această rectificare. În ce privește îmbunătățirea cooperării cu țări terțe, recomandăm Consiliului să deschidă negocieri de cooperare întărită cu Algeria, Egipt, Israel, Iordania, uh, Liban, Maroc, Tunisia și Turcia. Nu voi uh, spune eu cât de ușoare vor fi aceste negocieri, unele ar putea să fie chiar foarte complicate, pentru că știm care vor fi standardele pe care le aplicăm, dar cred că este corect să încercăm și să încercăm să abordăm natura cooperării noastre cu aceste țări din vecinătatea noastră, țări care și ele sunt confruntate cu provocări uh, de uh, securitate pe măsură ce în Irak și în Siria statul islamic pierde teren. În fine, Comisia a făcut ieri o recomandare Consiliului de autorizarea începerii negocierilor pentru un acord revizuit privind uh, uh, lista cu numele pasagerilor, un acord cu Canada. Știu că e un subiect urmărit de aproape de această comisie. După cum știți, uh, decizia Curții Europene de la, din iulie a spus că acordul nu poate fi încheiat în forma actuală pentru că unele prevederi au fost considerate incompatibile cu standardele noastre și cu drepturile fundamentale și, cum am spus și înainte, Trebuie să păstrăm acele standarde și în același timp să recunoaștem că datele PNR sunt uh, un instrument uh, foarte important în lupta cu terorismul și cu criminalitatea gravă. Așadar, am uh, propus acest mandat și odată ce el este aprobat de Consiliu, vom lansa negocieri cu Canada cât mai repede ca să revizuim acordul existent și să-l aducem în uh, acord cu cerințele din decizia curții, fără să afectăm alte elemente ale acordului. Comisia noastră a urmărit de multă vreme acest subiect și a trimis un set de întrebări pe această chestiune Comisiei, la care am transmis un prim set de răspunsuri ieri, pe baza evaluării uh, avizului curții și voi fi, sunt uh, bucuros să continui discuția cu noastră pe acest subiect. Progresele făcute în lupta împotriva statului islamic în Irak și Siria sunt vești bune, cred eu, dar pe măsură ce ei își pierd uh, controlul asupra așa numitului califat, n-ar trebui să ne așteptăm ca amenințarea teroristă să dispară. De fapt, uh, statul islamic își caută alte modalități de a opera, de a-și uh, răspândi propaganda și de a continua lupta, cum spune, împotriva valorilor și modului nostru de viață. Și trebuie să fim pregătiți să reacționăm la această provocare. Pachetul de propuneri pe care l-am adoptat ieri face parte din răspunsul la această întrebare. Nu va rezolva toate problemele, dar sper că va face o contribuție pozitivă uh, începește susținerea pe care putem să o arătăm autorităților care se confruntă cu această problemă. Vă mulțumesc pentru atenție. Commissioner King, uh, just... Mulțumim foarte mult, domnule comisar King. Uh, domnul Moraes a trebuit uh, să plece la conferința președinților cu privire la votul pe regulamentul Dublin, așa că să nu fiți uh, surprinși că s-a schimbat persoana de lângă dumneavoastră. Nu e o... să nu o luați ca pe o ofensă din partea dânsului. Dăm cuvântul acum coordonatorilor pentru prima rundă de întrebări, după care voi da cuvântul membrilor din fiecare grup pentru prima întrebare. PPE. Să vedem cine dorește să intervină. Domnul Selenos. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze numele Roberte, care și-a trebuit să iasă puțin. Mulțumesc foarte mult pentru această comunicare cu privire la terorism. Cred că este foarte utilă pentru comisia noastră, abia așteptăm punerea ei în aplicare. În ceea ce privește schimbul de informații PNR între Uniunea Europeană și Canada, am câteva întrebări. În primul rând, aveți uh, vreo informație cu privire la calendar, ce se va întâmpla, de cât timp credeți că avem nevoie pentru ca noile negocieri cu Canada să fie finalizate, care este cadrul juridic în care funcționează lucrurile până atunci. Pentru că vechiul acord este încă valabil pentru cei care călătoresc înspre Canada și, uh, dacă da, pentru cât timp mai este valabil. Știu că mereu este un subiect sensibil când vorbim cu un cetățean britanic. Ce se întâmplă dacă nu ajungem la o înțelegere? Va fi un scenariu de tip no deal. Dacă Canada va spune, da, vă înțelegem intențiile, dar avem propriile standarde pe care vrem să le aplicăm, v-am dat suficient, nu vă putem da mai mult. Ce se întâmplă într-o astfel de situație? Care este planul nostru de rezervă, ca să spun așa? Mulțumesc! Mulțumim uh, foarte mult, uh, doamna Țibel, pentru uh, socialdemocrați. Mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc și domnului comisar King pentru că este alături de noi din nou, sunteți foarte ocupați pentru că participați la două comisii. Eu aș vrea să mă concentrez pe uh, hotărârea privind PNR cu Canada și urmările acestei hotărâri. Domnul Serena s-a spus uh, ce facem dacă Canada hotărăște că nu dorește să își schimbe standardele, dar cred că și noi putem spune acest lucru, același lucru, să insistăm pe propriile noastre standarde. Dacă cineva face concesii, nu înțeleg de ce trebuie tot timpul să fie Uniunea Europeană cea care renunță la propriile standarde. Domnul comisar King a vorbit despre răspunsurile pe care le-a transmis Comisia întrebărilor noastre. Dar, ca să fiu sincer, aceste răspunsuri sunt cam vagi. Vă dau un exemplu. Acordul PNR cu Australia. Știm că acesta este pe șapte ani și dacă vrem să îl întrerupem, trebuie să facem acest lucru în 2018. Dacă nu, începând cu 2019, va continua pentru încă șapte ani. Deci dacă vrem să modificăm ceva, trebuie să anunțăm acest lucru acum și trebuie să renegociem acordul de pe acum. Dacă ne dăm seama mai târziu că trebuie să modificăm ceva, va fi imposibil să modificăm uh, anul viitor și un acord incorrect va trebui să continue. Deci, care este părerea dumneavoastră? Dacă vrem să schimbăm ceva, când trebuie să facem acest lucru? Dacă vrem să modificăm acest acord împreună cu Australia, trebuie să începem la momentul potrivit. O altă întrebare, EUPNR. Spuneți că obligațiile statelor membre care derivă din această directivă nu sunt puse în aplicare. Dar dacă compar textul uh, PNR pentru Uniunea Europeană și uh, cel uh, pentru Canada, în special când vine vorba de perioada de păstrare a datelor, observ multe discrepanțe și cred că e nevoie de modificări și un alt aspect, posibile consecințe juridice asupra altor decizii, precum sistemul de intrare și ieșire. În răspunsurile dumneavoastră ați spus că serviciul juridic a confirmat că această hotărâre a curții nu are un impact automat și direct. Dar atunci înseamnă că are un impact neautomat și indirect, mie, totuși mi se pare că există un impact, dar vreau să știu care este rezultatul. Pe baza principiului mai bunei reglementări, nu cred că ar trebui să finalizăm un acord în măsura în care încă există întrebări fără răspuns. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Mai dorește cineva să intervină de la ECR? Dorește cineva să intervină? Nu? Atunci trecem la grupul ALDE și dau cuvântul doamnei Natalie Grispec. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentare și eu uh, vreau să salut prezentarea um, acestei uh, acestui set de răspunsuri cu privire la pachetul de combatere a terorismului adoptat ieri. Trebuie să vă spun că cetățenii noștri așteaptă răspunsuri și măsuri de la Uniunea Europeană în ceea ce privește securitatea internă. În timp ce ați prezentat uh, dumneavoastră acest plan, mi-am adus aminte că, conform Eurobarometrului publicat uh, ieri, cetățenii europeni consideră că amenințarea teroristă este principalul pericol. Se pare că această tendință se confirmă când vine vorba de uh, solicitările în materie de securitate ale cetățenilor europeni. Așa că salut din nou această prezentare. Această amenințare evoluează în permanență, este una constantă. Teroriștii nu au frontiere și nici politicile noastre nu ar trebui să se oprească la anumite frontiere. Nu trebuie să gândim numai la nivel național, pentru că împreună trebuie să răspundem acestor nevoi de securitate. Nu am uh, citit întregul pachet de 84 de pagini, dar am două întrebări. În primul rând, mă bucur că s-au deblocat cele 18,5 milioane de euro pentru protecția spațiilor publice și pentru susținerea acțiunilor statelor membre. Foarte multe orașe din Franța au răspuns la acest plan, doresc să pună în aplicare măsuri uh, în spațiile publice cu ocazia evenimentelor sportive și culturale, salut implicarea tuturor părților uh, interesate care intervin pentru asigurarea acestei protecții. Am o întrebare poate puțin mai dificilă, dar nu neapărat capcană. Vreau să vă întreb cum vreți să-i implicați pe cetățeni în aceste măsuri? Cum vreți să îi faceți să își asigure propria siguranță, fără însă a ajunge la un sistem uh, de colportori, practic, cum s-a întâmplat mai de mult într-o perioadă mai puțin uh, luminoasă din uh, istoria țării mele. Deci cum vreți să asigurați acest, această securitate colectivă implicându-i pe cetățeni, practic. Apoi, legat de cel de-al 11-lea raport, există foarte multe măsuri prevăzute acolo și vorbiți despre crearea unei unități europene de informații, pentru a prelua termenul folosit de uh, președintele Comisiei Europene. Se vorbește deja despre această unitate, dar ne dăm seama că această propunere îi sperie pe mulți reprezentanți politici și sperie multe guverne. Cum vreți uh, concret să creați această agenție sau unitate astfel încât uh, să se respecte filozofia în ceea ce privește mate, lupta împotriva terorismului. Și pentru a finaliza, aș să mă refer la parchetul european ar trebui ca în materie de criminalitate transfrontalieră să fie luat în calcul și terorismul. Mulțumesc, văd că nu dorește nimeni să intervină din partea GUE, dau cuvântul doamnei Sargentini din partea verzilor. Mulțumesc! Aspectele legate de UE, uh, Canada și uh, PNR vi le las dumneavoastră, domnule președinte, pentru că uh, sunteți mai în cunoștință de cauză. Domnule uh, King, ieri sau alaltă ieri, uh, Raca a căzut. Observăm că statul islamic pierde tot mai mult teren și în ultimele luni am observat că tot mai mulți uh, luptători străini încearcă să se întoarcă în Uniunea Europeană. E vorba de bărbați, femei, copii care s-au născut în zonele respective. Și am observat că multe dintre aceste atacuri, practic, sunt uh, Um, efectuate de acești jihadiști care se reîntorc în Europa. Care este politica pe care o prevedeți în acest sens pentru cele 28 de state membre și la ce formă de cooperare ne putem gândi? În țara mea, de exemplu, se spune că dacă aceștia au cetățenie dublă, ar trebui ca una din cetățenii să le fie luată dar anumite țări doresc ca acești jihadiști să vină înapoi pentru a fi judecați, pentru a fi trimiși în închisoare, de exemplu, sau pentru a fi reintegrați în societate. Observăm că statele membre au o abordare diferită cu privire la acești luptători străini care se reîntorc de pe teritoriile ISIS. Uh, ci vreau să știu care este politica comună la care lucrăm pentru a rezolva aceste amenințări directe la adresa cetățenilor noștri. Mulțumim! Urmează doamna Cristina Wimber pentru grupul EFTD. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru, domnule comisar, pentru această prezentare. Voi vorbi în suedeză astăzi. Legat de PNR, cred că este o modalitate foarte bună de schimb de informații. În cazul în care există îngrijorări legate de, de siguranța pasagerilor. În această propunere se vorbește de cheltuirea a 100 de milioane de euro pentru securizarea spațiilor publice. Dacă ne uităm însă la cauzele pentru care locurile publice sunt uh, acum nesigure, observăm uh, foarte multe aspecte interesante. În Suedia am avut de curând un uh, astfel de atac în Suedia sunt foarte mulți străini care nu primesc drept de azil și uh, din cauza asta trăiesc uh, în condiții necorespunzătoare și se, radica- se radicalizează. Cei mai mulți uh, dintre cei care se radicalizează sunt în această situație. Când vine vorba de schimbul de informații din Suedia, am observat că sunt foarte multe persoane în spital în Suedia din cauza că sunt traumatizate de această amenințare și de asemenea ne confruntăm și noi cu situația celor care revin în țară, iar forțele polițienești din Suedia nu au formarea necesară pentru a putea face față acestei amenințări. Iar aceștia sunt cu adevărat o amenințare la adresa securității noastre. Cei care fac aceste acte teroriste nu ar trebui să aibă naționalitate dublă. Cred că ar trebui ca naționalitatea, cetățenia unui stat membru să le fie uh, retrasă și să fie trimiși înapoi. De asemenea, cred că un mai bun schimb de informații ne va ajuta în acest sens. Observ că nu este nimeni din partea ENF, așa că Trec mai departe la doamna Infeld, uh, Cimici, Hofmaier și vă rog să mai spuneți dacă mai dorește cineva să intervine. Doamna Infeld. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentare și pentru prezența dumneavoastră aici. Am o întrebare cu privire la combaterea terorismului în general și, desigur, la acordul UE-Canada. V-ați referit uh, de mai multe ori la o mai mare cooperare, la un mai bun schimb de informații. Însă, ce facem dacă un stat membru sau mai multe state membre sunt considerate de Comisia Europeană ca neavând uh, un, o justiție independentă, precum, de exemplu, Polonia. Ce facem în acest caz? decizia din partea statului membru respectiv va fi suspendată sau vom continua să lucrăm cu un stat membru care nu are o justiție independentă. Am observat, uh, am primit și răspunsul semnat de domnul Timmermans cu privire la acordul UE-Canada în materie de PNR și am fost surprinși de acest răspuns pentru că nu este suficient de complet. Vorbiți de analiza în curs a acestei situații, pe când decizia a fost emisă pe 27 iulie, acum aproximativ 3 luni. Și nu cred că trebuie să fii un geniu ca să-ți dai seama că acolo e vorba de o problemă. Și nu numai în ceea ce privește acordul cu Canada, dar și acordul cu SUA și acordul cu Australia. Avem o armată de juriști și de oameni competenți care lucrează pentru Uniunea Europeană și pentru Comisia Europeană și în trei luni de zile nu au reușit să ajungă la nicio concluzie. Comisia, de fapt domnul Timmermans, ajunge la concluzia că temeiul juridic pentru transferul de informații către Canada este unul foarte solid. Eu cred că până la urmă cineva va ataca această hotărâre în instanță și chiar aș pune pariu pe o sticlă foarte bună și scumpă de șampanie că Comisia va pierde acel proces. Nu există un temei juridic, nu există un acord, și nici măcar aceste angajamente de bună credință nu respectă criteriile prevăzute de curte. Directiva privind UEPNR satisface toate criteriile prevăzute de curte. Domnul Timmermans spune că Comisia își va continua sprijinul pentru statele membre pentru punerea în aplicare a UEPNR. Dar nu este niciun răspuns aici. Practic, nu se răspunde la această întrebare dacă directiva respectă criteriile prevăzute de curte. Acordul cu Australia. Dacă în 2018, de exemplu, avem această revizuire automată odată la șapte ani, E bine, dar și dacă nu avem această revizuire automată, cred că ar trebui să modificăm regulamentul, pentru că e foarte clar că, da, chiar dacă acesta diferă de acordul cu SUA, uh, nu respectă criteriile. Și fără nicio legătură cu uh, PNR pentru Canada, ci legat de PNR UE, uh, am cerut uh, acces uh, la documentele referitoare la schimburile dintre Comisia Europeană și companiile care sunt implicate în implementarea PNR. Și am primit un exemplu de schimburi pe e-mail cu o companie numită IBM, care avea foarte multe interese în adoptarea acestei directive și a semnalat comisiei că așteaptă adoptarea pentru a putea încheia un contract. Dar multe din e mail încă nu au fost făcute publice de Comisia Europeană. Există o investigație din partea Ombudsmanului European. Dar vreau să vă întreb, oare nu putem să trecem peste această procedură și să ne spuneți încă de pe acum dacă sunteți dispuși să faceți publice aceste informații și să ne spuneți care au fost contactele noastre cu diverse companii înainte de adoptarea acestei directive. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Mai uh, dau cuvântul uh, la trei membri și apoi invit și reprezentanții președinției Consiliului să ia cuvântul și apoi voi da cuvântul uh, domnului uh, comisar. Doamna Cinici, Mulțumesc, mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru uh, prezența în cadrul comisiei noastre. Eu mă bucur să vă revăd pentru că faptul că sunteți uh, aici arată angajamentul dumneavoastră pentru subiectele pe care le abordăm acum. Vă mulțumesc pentru adoptarea acestei, pentru prezentarea acestei propuneri de combatere a terorismului. Doamna Grisbeck care a intervenit înaintea mea s-a referit la foarte multe subiecte și foarte multe aspecte legate de combaterea eficientă a terorismului. Eu vreau să mă opresc asupra a două, trei uh, puncte și să vă cer mai multe uh, uh, informații, plecând de la atacurile mai vechi, de la Paris, la Bataclan și uh, cele mai uh, recente, am observat uh, o modificare a modului de operare al diferiților teroriști. Și cred că noi trebuie să facem eforturi pentru a adopta o politică de prevenție. Și aici mă refer la uh, Ceea ce ați spus dumneavoastră, transferul de bani uh, în scopuri ilicite și pentru finanțarea terorismului, care se întâmplă de foarte multe ori uh, pe internet. Pe internet, de asemenea, apar și mesajele care incită la ură, la radicalizare și așa mai departe. Deci eu cred că ar trebui să ne gândim la o modalitate de a interveni pe viitor în ceea ce privește criptarea și decriptarea. Cred că aici trebuie să se întâmple măsurile de prevenție și toate anchetele pentru viitor. Autoritățile judiciare și autoritățile de punere în aplicare a legii se confruntă cu um, dificultăți când vine vorba de obținerea de informații, mai ales când acestea trebuie preluate de la țările terțe. Utilizarea criptării cred că um, va crește tot mai mult. Așa că vreau să vă întreb ce măsuri legislative vrea Comisia să propună pentru a ușura accesul autorităților uh, la astfel de informații electronice. Cum vreți să favorizați dialogul între instituțiile publice și operatorii din sectorul privat pentru a înlezni aceste anchete în ceea ce privește criptarea și decriptarea. Eu am uh, vizitat uh, acum câteva zile uh, Europol și am observat că Europol folosește o tehnologie foarte avansată în materie de decriptare. Dumneavoastră ați vorbit despre posibilitatea de a face schimb de bune practici. Vreau să știu cum vreți să implicați Europol în acest proces, pentru că în decriptare e nevoie de aparate care costă foarte mult și nu toate statele membre au deja aceste aparate sau au posibilitatea de a le cumpăra. Deci nu dispun de această infrastructură IT. Și vă întreb care este intenția dumneavoastră în acest uh, sens. Un alt aspect foarte important în general și pentru dumneavoastră în special, subiectul radicalizării. Și aici aș vrea să știu ce credeți că poate face Comisia în acest moment uh, pentru a combate radicalizarea și, în special, radicalizarea în uh, uh închisori? Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult, doamna Ulmaier. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, aveam o întrebare mai întâi pentru uh, colega Catalina Chinici. Văd că în ceea ce privește relația cu Europol, uh, facem pași mici, mititei. Am fi dorit să facem pași mai mari și am vrea ca atribuțiile celor 28 de state membre să fie supuse unei uh, analize și să primim și un răspuns clar. Am fi vrut să nu fim informați doar o dată pe an, ci de două ori și eventual uh, să putem ști ce se discută în Scrutiny Board. E vorba acolo de o lipsă de personal și pentru activitatea normală, deci înțeleg că e o problemă. Dar ce facem, de fapt, cu personalul? ca să dăm un ritm mai rapid și uh, Europol să poată să se achite de sarcini. Întrebarea uh, e pentru Comisie, și, dar și pentru Consiliu, da, combaterea terorismului, a ISIS, a măsurile de, a, de radicalizare sau prevenirea radicalizării, mi se pare că există o mare problemă de personal, un mare deficit de personal și asta împiedică Europol să joace rolul de plin în sprijinul statelor membre. A doua întrebare Deocamdată avem această problemă că Turcia salvează uh, în sistemul Europol date despre cetățeni care, după părerea lor, intră în categoria teroriștilor. Uh, e vorba și de cetățeni uh, germani și spanioli. Sunt descriși ca teroriști doar pentru că au altă părere decât Erdogan. Vă spun așa pe șleau nu e vorba dacă ne place sau nu de aceste persoane, dar dacă definiția terorismului e atât de clară la Europol, astfel încât cetățenii ai altor state să nu fie desemnați pur și simplu ca teroriști și cu sprijinul Europol, de fapt, să ajungă să rămână în închisoare uh, și să nu mai poată reveni în țările lor. E o problemă care, de care trebuie să ne ocupăm. Care e definiția terorismului la Interpol și să existe o definiție unitară și să existe controle ca să evităm situația în care uh, Europolul e cooptat la așa ceva. Și dacă îmi permiteți, mai spun ceva foarte pe scurt. Uh, locurile publice, există o anumită sumă pentru sprijin uh, de 1,4 milioane sau cât va fi fiind. Mă întrebam dacă revaluarea de risc spune că există un risc anume, nu neapărat pentru locuri publice, ci și pentru uh, locații care nu sunt neapărat locuri publice frumoase, dar uh, sunt sensibile și unde e nevoie de metode moderne astfel încât să împiedice un atac, să ajute și autoritățile polițienești. Astfel încât, în baza acestei valori a riscurilor, să se facă o dotare corespunzătoare. Mulțumesc, Birgit Zipe. Îmi pare rău, am pierdut din vedere o scurtă întrebare și aș vrea să adaug ceva despre personalul de la Europol. Sunt de acord dar problema începe în statele membre, unde, de asemenea, în multe forțe de poliție există această problemă, că nu există suficient personal și uneori nu sunt bine echipați, bine dotați. Deci, s-ar putea rezolva cu mai mulți bani, dar uh, și e și nevoie să mai calificăm, să mai antrenăm ofițeri de poliție și necesar și la nivel național și în Europol. Și mi-a scăpat ceva legat de criptare. Mă bucur că între timp toată lumea spune: spune, da, criptarea e foarte importantă, foarte bine, dar mă îngrijorează un pic exprimarea aceasta. Nu vrem să avem um, portițe din dos în mod sistematic. Adică vrem să fie nesistematice, uh, Nu vreau să intru în detalii foarte tehnice, dar cineva spunea că s-ar putea să fie nevoie să cooperăm cu întreprinderi private pentru a găsi, în cazuri grave, posibilități de a pătrunde în uh, mesaje criptate sau informații criptate. Dar dacă avem nevoie de sprijinul uh, întreprinderilor private, a unor persoane private sau unor experți, nu înseamnă asta cumva că o ușiță din dos, de orice fel, nu va fi folosită numai de autorități cu garanțiile aferente și în condiții clar definite, ci va exista această posibilitate și pentru domeniul privat. Criptarea nu mai are rost atunci, nici măcar în scopuri bune, utile. Avem deja un răspuns la această întrebare? Mulțumesc foarte mult. Înainte de a permite președinției Consiliului de interveni cu observații, aș vrea să reiterez ce spunea raportorul în legătură cu acordul PNR, în legătură cu consecințele avizului curții asupra, privind acordul cu Canada asupra altor acorduri și asupra directivei în ceea ce privește Uh, păstrarea datelor și PNR. Există posibilitatea să avem o re- mă, măsuri de retenție, de păstrare a datelor mai țintite decât am avut în ultimii 10-15 ani și după această întrebare, cum spuneam, invit președinția Consiliului să intervină. Domnul comisar trebuie să plece, se pare, deci îi dăm mai întâi dumnealui cuvântul și, dacă e de acord, președinția Consiliului după aceea. Îmi cer scuze, dar nu vreau să rămân cu doar două minute. Poate nu răspund chiar la toate întrebările, dar eh, vreau să încerc să vorbesc puțin mai mult de două minute. Salut eh, această atenție pe care o acordați unei game întregi de probleme. Nu cred că putem să le tratăm cum merită chiar acum. Rămân la dispoziția dumneavoastră ca să încercăm să parcurgem toate aceste subiecte mi-e foarte valoroasă uh, colaborarea noastră și cea cu Comisia Specială. Chiar dacă nu întotdeauna vom fi 100% de acord uh, unii cu alții, cred că discuția pe aceste teme e foarte constructivă și o prețuiesc foarte tare. Am luat o serie de măsuri pe care unii dintre dumneavoastră le-am menționat în legătură cu explozivi, spații publice, finanțarea terorismului și așa mai departe, care continuă niște eforturi deja în curs de a armoniza standardele din statele membre de a rezolva problemele la frontierele externe, probleme de schimb de informații, obținerea de informații și să ne asigurăm că regiunile noastre um, sunt bine echipate pentru a se susține între ele niciuna dintre măsuri nu e suficientă pentru a face față terorismului, dar împreună aceste măsuri cred că se completează și pot ajuta statele membre și agențiile lor care sunt în prima linie. Aceasta e ideea de bază atunci când ne confruntăm cu aceste probleme. Sunt de acord cu doamna Gruspec că e în continuare un motiv de îngrijorare foarte serios uh, la nivelul întregului întregii opinii publice și sunt de acord că ceea ce încercăm să facem pentru a controla informațiile legate de frontierele externe, cine intră și cine iese din, schimb, din spațiul comun, susținerea schimbului de informații, țin parțial de această amenințare internă de care vorbea și președintele Macron ieri, din nou, dar, cum spunea și doamna Sargentini, ține și de faptul că Daesh rămâne activ și trimite mesaje de la baza din Irak și Siria. Și am avut o uh, discuție ieri în colegiu în legătură cu continuitatea acestei amenințări și riscurile continue reprezentate de luptători care se întorc. Iarăși un subiect care merită discutat, dar înțelegem și problema legată de securitate pe care o au statele membre ale Uniunii Europene, dar și multe țări partenere din vecinătatea Uniunii, pentru că, așa cum spuneam, unii uh, își vor continua lupta în altă parte și adesea acel în altă parte uh, înseamnă o țară din vecinătatea noastră. Deci va trebui să vedem cum putem, respectând valorile noastre și standardele pe care ni le-am stabilit, uh, cum putem, deci, coopera mai îndeaproape cu acele țări uh, vecine, partenere, pentru a uh, face față acestei provocări? Dar pe lângă problema de securitate sunt și probleme sociale. Așa cum spunea uh, unul dintre membrii, serviciile sociale au și ele de-a face cu aceste confruntări și trebuie să purtăm o discuție mai detaliată uh, despre ce facem cu cei care nu au combătut și se întorc. Cei care au combătut, cred că există un consens clar, trebuie trimiși în justiție. Dar ce facem cu femei și copii care ridică probleme complet diferite, probleme de deradicalizare, de integrare socială și de sprijin? Și, sincer, nu am început să dezbatem serios aceste lucruri. Deci aveți dreptate să puneți acele întrebări și să subliniați provocarea. O să ne continuăm eforturile privind combaterea radicalizării pe internet. Așa cum spunea doamna Cinisi, e unul din subiectele abordate în după amiaza aceasta și mâine în Italia la reuniunea G7 și o parte acestei probleme conexe e cea a criptării, pentru că, așa cum spunea doamna Sipel, criptarea nu înseamnă doar să obții un echilibru bun și măsuri de control despre ce faci cu un dispozitiv confiscat în condiții foarte bine delimitate. Și întrebările puse de doamna Sipel merită dezbătute. Vorbim de sprijin, practic, pentru agențiile de punere în aplicare a legii, pentru a putea confisca și uh, folosi dispozitive confiscate în condiții foarte strict delimitate. Dar și, sunt și întrebări legate de acces la probe deținute într-o altă jurisdicție sau în cloud. Uh, ne-ați întrebat ce facem cu acestea. O să ne ocupăm de această problemă în setul de propuneri pe care îl vom uh, face la începutul anului următor de consolidare a eforturilor noastre privind probele electronice. Deci vom avea prilejul să discutăm atunci mai în detaliu în legătură cu sprijinul pentru agențiile noastre și personal. Uh, am mai discutat, știți că susțin foarte tare Europolul. Europolul continuă să crească cu sprijinul dumneavoastră, s-au identificat, s-a identificat finanțare pentru încă 56 de posturi uh, pentru anul viitor, inclusiv pe tema criptării și dacă Europol mai are nevoie de personal, o să venim, o să ne adresăm dumneavoastră și o să discutăm. Nu o să ne zgârcim cu sprijinul pentru această agenție. În legătură cu informațiile, problemă menționată de doamna Gruspec și de alți colegi. În acest pachet ne-am concentrat pe următorii pași pragmatici pe care trebuie să-i facem, pentru că aveți dreptate dezbaterea foarte rapid se politizează și în unele cazuri um, se încarcă prea mult de un caracter politic. Cred că sunt pași practici pe care îi putem face, care să ne ajute să obținem progrese mari. Putem să consolidăm folosirea sistemului de informații Schengen, putem să încurajăm statele membre să fie de acord cu propunerea deja făcută ca atunci când cineva e legat de terorism să se notifice acest lucru și în sistemul de informații Schengen pe mine mă uh, uluiește faptul că nu toate serviciile de informații din statele membre au acces la sistemul de informații Schengen. Mi se pare ciudat și cred că ar trebui încurajate deciziile statelor membre de a lega serviciile de informații de sistemul de informații Schengen. Sunt lucruri practice pe care le putem face deja. Ați spus deja, cred că ar trebui să nu ne sfim să vorbim de cooperarea uh, între serviciile de informații europene. Cred că ar trebui să vedem cum putem crea conexiuni între această cooperare care există deja și comunitățile care se ocupă de agenții care se ocupă de aplicarea legislației. Să ne folosim de experiențele naționale, dar să ținem și seama de anumite sensibilități naționale. Aici se pot face pași concreți. sunt de acord cu ideea de a da parchetului european competențe și mai mari în acest domeniu în viitor. Cred că e foarte bine că deja 20 de state membre s-au alăturat acestui mecanism și trebuie să continuăm. În legătură cu PNR, pentru că e una din chestiunile pe care le-ați invocat, nu o să evit să vorbesc despre PNR. Ba nu, stați că mai am două chestiuni înainte de a ajunge la PNR. Polonia. Există o procedură, după cum știți, pentru că aveți un dialog foarte animat cu uh, vicepreședintele Timmermans pe acest subiect. Cred că primul vicepreședinte va reuși uh, să facă progrese prin dialogul pe care îl propune și, între timp, cred că trebuie să întreținem cooperarea cu autoritățile polone uh, pentru combaterea acestor amenințări. Eu am fost la Varșovia acum o săptămână ca să discut cooperarea la nivel practic pe care o putem avea. În legătură cu Turcia și Interpolul, nu e vorba doar de problema Turciei, de situația ei. Uh, au fost uh, și alte discuții cu un alertele roșii prin Interpol. Strict vorbind, nu suntem membri ai Interpol, dar uh, întreținem un dialog activ cu acesta pentru a-i convinge să-și consolideze procedurile interne, pentru că altfel o să se confrunte exact cu problemele de care vorbeați și o să continuăm aceste discuții. Uh, Acum, în legătură cu diferitele întrebări legate de PNR. Îmi pare rău că vi se pare că suntem înceți. Nu încercăm să fim înceți, eh, ci încercăm să fim foarte atenți. Am dat câteva prime răspunsuri la, la scrisoarea dumneavoastră, pentru că mi s-a părut că e măcar o formă de respect să răspundem în scris la întrebările dumneavoastră scrise înainte de a veni aici în persoană. Dar sunt de acord, acele răspunsuri nu acoperă fiecare aspect al întrebărilor pe care ni le-ați adresat și meritați să primiți răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Deci sper că în discuția de astăzi și în alte schimburi de opinii o să continuăm să avansăm, dat fi, recunoscând că în unele cazuri nu o să vă putem mulțumi total cu răspunsurile noastre, dar măcar vom fi încercat. Așadar, întrebările au fost puse în mai multe feluri și voi încerca să mă refer la ele. Programul pentru PNR. Reperele în timp. Acum propunem mandatul, sperăm să fie adoptat rapid din partea noastră. Am văzut că în marja G7 canadienii uh, vor discuta. Noi am încurajat și vom încuraja să-și pună la punct mandatul ca să începem cât mai curând discuțiile și vreau ca discuțiile acelea să progreseze apoi cât se poate de repede la rândul lor, pentru că, deși sunt de părere că temeiul existent pentru transferuri este valabil, valid și poate nu sunteți de acord, dar eu susțin în continuare că este, sunt de acord acord că nu vrem să ne împiedicăm de temeiul legal. Vrem să avem un acord. Asta ne-am propus. Deci acum ar trebui să facem pași rapizi ca să avem un acord care să respecte avizul curții. Și nu doar pentru că în alte contexte se vorbește de acest lucru, n-ar trebui să vorbim de un scenariu în care nu avem nicio înțelegere. Aici trebuie să ajungem la un acord în legătură cu consecințele imediate asupra altor acorduri internaționale. Iarăși, va trebui ca discuția să continue și altă dată, pentru că analiza noastră, poziția noastră este clară. Și anume, celelalte acorduri cu Australia, Statele Unite și altele sunt în vigoare până când sunt suspendate, reziliate, modificate, devin uh, caduce sau sunt declarate nule. Asta este evaluarea noastră. Știți, v-ați referit la ele, mecanisme, care sunt mecanismele pentru prelungirea sau nu a acelor acorduri. Este o problemă care se pune. Trebuie ca vara viitoare să notificăm uh, intențiile și o să se discute înainte, dar știți că aceste acorduri pot fi reziliate, deci există momente clare în timp când putem face aceste lucruri, deci nu trebuie să pierdem din vedere aceste momente. De asemenea, trebuie să recunoaștem că dispozițiile din diferite acorduri nu sunt identice. Cred că s-a și recunoscut acest lucru într-una dintre intervenții. Acum, în legătură cu întrebarea legată de PNR al UE, nu cred că e corect să spuneți că noi nu am luat poziție față, de acest subiect. Eu cel puțin am spus public și cred că se găsește și în pachetul nostru pus pe hârtie că părerea noastră clar este că obligațiile asupra statelor membre ce decurg din directiva PNR nu suferă de pe urma avizului curții. Poate nu sunteți de acord, dar nu cred că puteți spune că noi n-am luat poziție. Aceasta este poziția pe care am precizat-o noi. Considerăm că diferitele situații uh, legate de directiva UE uh, privind PNR, privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre doar pentru aplicarea legii și faptul că nu este uh, ceva legat de un acord internațional, ci doar de un acord între statele membre, inclusiv pentru călătorii în spațiul Schengen, face ca problemele să fie cu totul altele. Putem continua discuția cu plăcere pe acele uh, probleme. În legătură cu alte instrumente, noi chiar dacă poate prea succint, și va trebui să găsim un prilej să dăm mai multe detalii. Noi deja ne-am uh, prezentat evaluarea inițială privind impactul și consecințele asupra altor instrumente la care v-ați referit în uh, scrisoarea în care v-am răspuns și aveți dreptate. Spuneți, din motive diferite, pentru că instrumentele sunt diferite, nu vedem niciun impact direct asupra altor instrumente. Cum vă spuneam, astăzi nu cred că aveam timp să tratăm cum trebuie fiecare subiect, dar eu cu mare plăcere mai discut cu alte ocazii cu dumneavoastră și la baza poziției noastre despre care putem discuta e răspunsul curții în avizul său privește un anumit instrument juridic referitor la o anumită situație de fapt și constatările din respectivul aviz nu se aplică ca atare automat altor situații și acest argument e valabil și pentru alte hotărâri ale curții care vizează stări de fapt și instrumente juridice individuale. Deci fiecare situație trebuie evaluată pe, autonom. Și eu sunt foarte dispus să continuăm discuțiile, pentru că acesta e spiritul în care vrem să ne continuăm cooperarea și pe acest dosar anume, care atrage foarte multă atenție, dar și pe alte dosare menționate. I really do have to go. I'm sorry, but I'm not trying to dodge the questions. We can come okay, back. Okay. So uh, we thank you very much. Uh, Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar King. Știu că trebuie să plecați Știu că să Indul mai avea o întrebare, dar vă rog una foarte scurtă. Sau după președinția Consiliului, după ce intervine președinția? Vrei să întrebi acum? Da, vreau să repet ce am spus doamnei Grisbeck. Mi se pare foarte cinic pentru că acesta nu este un joc. Cred că atitudinea Comisiei este de dispreț, atât pentru curte cât și pentru uh, Comisia. Nu poți să pui povara pe umerii cetățenilor individuali, individual care de fiecare dată trebuie să meargă în justiție și să dea judecată de fiecare dată timp de ani. Știți foarte bine ce se va întâmpla dacă cineva atacă în justiție acordul cu SUA. Știți ce se, întâmpl- ce se va întâmpla? Haideți să nu ne jucăm, haideți să nu ne prefacem că e un acord diferit. Știți foarte bine asta. Deci Comisia are obligația să apere interesele cetățenilor europeni. Nu este acceptabil ca cetățenii europeni să trebuiască să-și apere drepturile în justiție pentru că au fost abandonați de Comisia Europeană. Și asta nu e despre dialog între noi. Pentru că nu ăsta e scopul. Scopul este și ideea este că Comisia are o datorie să apere interesele cetățenilor europeni și să respecte tratatele și Comisia nu face asta. Comisia nu își face, nu își face treaba. Comisarul King, recunosc această datorie și aveți dreptate să ne cereți o coteală pe această temă. Nu am în niciun fel intenția de a da dovadă de altceva decât de respect față de această comisie și față de alte comisii care investigează aceste chestiuni și acesta este spiritul în care voi continua să abordez aceste chestiuni împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult și vă scuzăm, uh, știm că aveți o uh, altă programare. Vă mulțumim că veniți alături de noi să discutați aceste chestiuni. Invit uh, președinția Consiliului să ia cuvântul pe această dezbatere pe această temă. Honorable Chair. Stimate președinte, stimați membri ai Parlamentului, Consiliul a fost invitat astăzi aici pentru a face un schimb de opinii în legătură cu avizul uh, privind acordul UE-Canada, PNR-UE-Canada. Sigur, uh, sunt recunoscătoare comisarului King pentru că a răspuns la multe dintre întrebările dumneavoastră și nu știu cât uh, mai poate adăuga în acest moment al discuției Consiliul. Cred că problema cea mai pertinentă la care pot să mă refer astăzi este că, așa cum v-a explicat domnul comisar King, recomandarea Consiliului de a renegocia mandatul ne-a fost prezentată ieri și în, ca, în calitate de președinte în exercițiu pot confirma că avem intenția să uh, facem progrese cât mai rapid pe această temă grupurile de lucru vor începe imediat și așa cum a exprimat și comisarul uh, King, sperăm să avem un mandat rapid și după aceea depinde de comisie să renegocieze. Consiliul a fost de asemenea, a primit o listă de întrebări de la Parlament ca să nu uh, consum prea mult timp, o să mă refer la punctele cele mai permanente și îmi cer scuze dacă voi repeta unele dintre pozițiile exprimate de comisie. În ce privește implicațiile avizului Comisiei pentru alte acorduri? Mă tem că trebuie să avem această abordare legalistă și să spunem că avizul nu se ocupă de acordurile cu alte țări. Și pot doar să repet aici faptul că aceste acorduri rămân în vigoare atât timp cât nu au fost invalidate de o curte de justiție sau reinițiate de părțile semnatare. Și același lucru se aplică directivei uh, PNR, directivei Uniunii Europene, E un principiu care a fost susținut și de Curtea Europeană de Justiție în câteva cazuri. Statele membre au dreptul, au obligația legală să transpună directiva PNR. Și asta este o sarcină dificilă în care statele membre sunt uh, implicate în acest moment. A treilea comentariu se referă la posibile implicații asupra activității pe care o avem uh, împreună cu dumneavoastră pe alte dosare legislative. Sigur, extrem de interesant în acest moment este acordul politic că începește sistemul de intrare-ieșire. Înțelegerea noastră urmează opinia serviciilor juridice ale celor trei instituții care au declarat că textul ES satisface testul de necesitate conform criteriilor stabilite de curte. Așadar, președinția estoniană susține complet poziția celor servicii, a serviciilor juridice ale Consiliului, care consideră că scopul uh, proiectului de regulament EAS este diferit de uh, acordul uh, PNR cu Canada și aici uh, retenția datelor prevăzută în proiectul de regulament nu creează niciun fel de dubii în legătură cu legalitatea acordului politic la care s-a ajuns. Aș dori acum să vă mulțumesc pentru atenție și, stimate domnule președinte, aș vrea să subliniez că deja mi-am epuizat timpul de intervenție dar evident dacă există și întrebări, voi fi aici să răspund la ele. Vă mulțumesc foarte mult pentru că rămâneți un pic mai mult. Foarte rău că v-am uh, depășit uh, programul. Nu văd întrebări în acest moment, deci vom ține legătura pe acest subiect și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de noi la acest schimb extrem de important de opinii și atunci vom trece la următorul punct pe ordinea de zi și anume Agenția Europeană pentru operarea și managementul sistemelor IT în domeniul, în zona de libertate, securitate și uh, justiție. Raportor doamna Monica Macovei. Avem prezentarea proiectului de raport, uh, de revizuirea cadrului EULISA. Dau mai întâi cuvântul raportorului și apoi raportorul din umbră și altor membri ai Comisiei care doresc să ia cuvântul și, de asemenea, avem alături de noi reprezentantul Comisiei Europene, Pascal Milo, Deputy Head of Union de la DG Home, care, de asemenea, va putea interveni în discuții. Doamna Macovei. Mulțumesc, foarte mult. Deci, eh, la patru ani după ce Ulisa și-a început activitatea, e nevoie de un mandat mai puternic. Asta pentru că Ulisa trebuie să facă față și provocărilor migrației și eh, celor reprezentate de terorism. Deci să asigure securitatea la nivel european. Salut propunerea Comisiei care extinde domeniul de activitate al agenției, de la domeniul de politici la domeniul evoluțiilor uh, în teren. EULISA va avea un rol instrumental în dezvoltarea noilor sisteme care se negociază în acest moment și mă refer la sistemul de intrare-ieșire, ETIAS, ECRIS, TCN și de asemenea această agenție va avea puteri extinse în ce privește producerea de statistici, cercetare și proiecte pilot. Propunerea prevede crearea unui mecanism de control al calității datelor, un mecanism automat care se va asigura că datele incorrecte sau incoerente sunt identificate automat. Asta e o problemă și a fost o problemă, pentru că de multe ori statele membre n-au trimis date corecte și trebuie să se îndeplinească, să se umple mai bine aceste baze de date. Apoi, începește interoperabilitatea. Propunerea da agenției mecanismele pentru a-și dezvolta principalele trăsături tehnice către interoperabilitate. Există unele aspecte în raportul Comisiei care au nevoie de clarificări suplimentare și de îmbunătățiri, după părerea mea, și le-am explicat în raportul meu, deci mă voi referi la aceste puncte. Mai întâi vorba de asistența pentru statele membre. Capacitatea agenției de a oferi consultanțe statelor membre atunci când acestea o cer pe chestiuni tehnice este unul dintre, una dintre schimbările cele mai importante incluse în noul mandat și vorbim despre noi sisteme IT și cu siguranță membrii care uh, au uh, întrebări le vor uh, exprima. La articolul 12, practica curentă de a transmite o cerere agenției de către statul membru are nevoie de clarificare. Cred că această cerere ar trebui să, treacă, să meargă direct la agenție și nu prin intermediul comisiei ca până acum. Și în acest context, comisia va avea un control extante, exante și unul consultativ și ar trebui să monitorizăm dacă agenția a dat un răspuns la timp uh, statelor uh, membre în legătură cu întrebarea pe care a avut-o. Un al doilea lucru, unde propun schimbări, începește siturile tehnice, cred că agenția ar trebui să poată să reacționeze rapid la schimbările de situație și să se adapteze sau să implementeze viitoarea propuneri legislative prin, folosind capacitățile tehnice existente. Prin urmare, situl uh, EULIS ar trebui să fie îmbunătățit, pentru că baze de date noi se creează tot timpul. Așadar, orice problemă uh, pe care o are site-ul tehnic actual ar trebui să fie rezolvată în continuare la Strasburg, unde este principalul sediu EULISA. Și aici am făcut un amendament la articolul 13 pentru a prevedea posibilitatea stabilirii altor situri tehnice dacă este nevoie sigur după o decizie a bordului de conducere EULISA și după consultare cu Comisia. Așadar, principalul, uh, uh, principalul sediu la Strasburg și alte sedii secundare în alte locuri dacă e necesar și dacă realitatea o cere sau dacă au nevoie de statele membre și asta e o decizie care se ia în consultare cu Comisia. Începește site-ul de backup cred că managementul uh, EULISA, după consultarea cu Comisia, ar trebui să poată să decidă unde să se afle acest site de backup ca să se asigure funcționalitatea sistemului. De asemenea, subliniez că locația de backup, site-ul de backup trebuie să poată asigura operaționalitatea sistemului dacă alte componente ale acestuia uh, pică. Apoi, participarea țărilor implicate în dezvoltarea aplicațiilor legate de AQ, Schengen și de măsurile legate de Eurodac. Aici, foarte pe scurt, am uh, amendat articolul 38 și am extins aceste participări asociate al altor țări. Și, de exemplu, aici am putea avea acord de asociere cu Georgia sau Ucraina. Apoi, o nouă propunere pentru articolul 38A, un nou articol 38A pentru a da suficientă bază juridică agenției să își îndeplinească sarcinile și să stabilească relații cu organizații internaționale. Începește compensarea financiară, în alt punct, aici am făcut schimbări, articolul 37 prevede baza legală pentru cooperarea cu instituțiile Uniunii și agențiile acestea și în acest caz serviciile oferite de EULISA pot avea un impact asupra bugetului agențiilor. Deci agenției. Deci propun ca să îi se dea o compensare pentru aceste servicii. În al cincilea rând, transparența. Am făcut amendamente pentru a crește transparența EULISA și, de asemenea, în ce privește prevenirea conflictelor de interese ale bordului de management și membrii ai uh, Comitetului Consultativ EULISA. Și de asemenea vreau să subliniez că directorul executiv va, trebuie să fie independent și nu poate primi instrucțiuni de la niciun document. Propun ca prevederile privind extinderea posibilă a mandatului directorului executiv să se alinieze regulamentului uh, Europol, ca să existe o perioadă de tranziție pentru directorul executiv, să se permite extinderea termenului uh, mandatului până la 5 ani. Așadar, e vorba de o perioadă de tranziție între cadrul juridic actual și noul cadru juridic. În concluzie, am acoperit uh, majoritatea subiectelor importante, sper, și aș vrea să vă spun că Europa se confruntă cu o provocare astăzi să rămână deschisă și să rămână în siguranță în același timp. Deci, de aceea EULISA are un mandat mai puternic și suficientă flexibilitate ca să realizeze acest obiectiv dublu, deschidere și securitate. Sunt nerăbdătoare să colaborez cu colegii mei și sper că vom ajunge la un acord rapid. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Uh, vom trece acum la raportorii din umbră. Barbara Cudrițca, PPE, aveți cuvântul. Mulțumesc, aș vrea să mulțumesc uh, raportoare pentru proiectul de raport. Mă bucură să văd că prevede întărirea agenției conform priorităților PPE. Sunt foarte mulțumită să văd posibilitatea de a, ex- de a crea site-uri tehnice suplimentare, reintroducerea prevederii care asigură independența directorului executiv și întărirea articolului 38 alineatul 1 în ce privește participarea țărilor terțe care au uh, semnat diverse tipuri de acorduri de asociere cu Uniunea Europeană. Totuși, mai trebuie îmbunătățirea ale proiectului de raport, după părerea mea, în special în ce privește uh, personalul specializat, evaluarea corectă a nevoilor înainte de stabilirea unui uh, site tehnic suplimentar, schimbări uh, privește implicarea în procesul de deciziilor, evaluarea agențiilor, precum și respectarea pachetului reformat privind sistemul de informații Schengen. Voi face câteva amendamente pe aceste aspecte. Cum spuneam data trecută, este clar că EULISA se confruntă cu o imensă provocare, deci trebuie să-i asigurăm funcționarea corectă în anii următori. Sunt nerăbdătoare să cooperăm cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru SND, Caterina Cinice. Grazie, <clears throat> grazie Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei Macovei pentru prezentarea raportului cu privire la noua propunere de regulament a agenției EULISA. Acesta pune bazele unui dialog constructiv pentru pregătirea poziției Parlamentului European. Modificarea acestui regulament este foarte importantă, pentru că EULISA va trebui să se implice în foarte multe aspecte legate de siguranță și schimbul de informații. Eu am am analizat cu atenție propunerea inițială a Comisiei și raportul doamnei Macovei. Consider că sunt câteva puncte pe care împreună cu ceilalți raportori din umbră trebuie să discutăm în detaliu. În primul rând, cred că este necesar să analizăm rolul de supraveghere al Comisiei Europene asupra activităților agenției. Modificările propuse de doamna raportor sunt foarte bune, însă Cred că e nevoie de un echilibru între nevoia de supraveghere și control și libertatea de acțiune care trebuie să-i fie garantată agenției EULISA pentru a-și putea uh, desfășura cu eficiență sarcinile alocate. De asemenea, consider că ar trebui să discutăm mai mult despre mecanismul de compensare financiară sugerat de doamna raportor. Cred că și pe acest aspect trebuie să avem un exercițiu de reflexie aprofundată, astfel încât să evităm ca această agenție să fie percepută ca un fel de furnizor de servicii contra cost. posibilitatea ca instituțiile publice să dezvolte soluții și să le comercializeze către anumite state membre poate duce la critici, după părerea mea. Eu cred că ar putea avea efecte negative asupra performanței agenției în uh, desfășurarea activităților care sunt prevăzute pentru aceasta prin regulament. Un alt punct care trebuie aprofundat are legătură cu acordurile cu organizațiile internaționale. Cred că pe noul aliniat al articolului 38 ar trebui să clarificăm mai bine spiritul uh, în care s-a introdus această modificare de către doamna raportor. În ceea ce privește directorii executivi, cred că procedura trebuie să fie aliniată cu cea din cadrul altor agenții din domeniul justiției și afacerilor interne. De asemenea, trebuie să se prevadă un rol foarte important pentru Parlamentul uh, European, care în continuare trebuie să monitorizeze activitățile acestei agenții. Interoperabilitatea din articolul 9 din propunerea inițială a Comisiei consider că este foarte bun dar EULISA poate dezvolta noi sisteme numai dacă colegiuitorii hotărăsc acest lucru în instrumentele legislative care sunt acum în curs de negociere. Cred că e bine ca EULISA să dezvolte mecanisme de interoperabilitate, dat fiind, date fiind uh, sarcinile acesteia. Și un alt punct care trebuie aprofundat, după părerea mea, după Uh, avizul uh, prezentat de Agenția Europeană pentru Protecția Datelor Personale. Cred că ar trebui să aprofundăm criticile care au fost aduse centralizarea sisteme, centralizării sistemelor informatice pentru utilizarea informațiilor cu caracter personal și în special cu privire la articolul 12 alineatul 2. În concluzie, cred că vom avea cu siguranță posibilitatea de a aprofunda toate aceste aspecte în întâlnirile cu raportorii din umbră. Am vrut doar să le trec în revistă în această etapă inițială și sunt convinsă că vom ajunge la un text care să ne mulțumească pe toți, pentru că această agenție este foarte importantă și trebuie să ne implicăm cu toții în acest regulament. Mulțumesc foarte mult! Dacă nu mai este niciun raportor din umbră în sală care dorește să intervină, atunci uh, vreau să știu dacă um, mai dorește altcineva să intervină. Da, și eu sunt raportor din umbră. Însă cred că deja s-au menționat uh, cele mai importante aspecte. Abia aștept să lucrăm în continuare pe acest dosar. Cred că e foarte clar sprijinul Parlamentului European pentru această agenție și sunt foarte clare și garanțiile pe care trebuie să le introducem și, de asemenea, standardele pe care trebuie să le păstrăm când vine vorba de bazele de date. Dau cuvântul din nou doamnei Macovei și dacă îmi permiteți, poate voi da cuvântul și comisiei înainte de a reveni la domnul raportor. Domnul, domnule Milo, dacă puteți și dumneavoastră să interveniți foarte pe scurt, ar fi foarte bine. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru acest proiect de raport cu privire la propunerea EULISA. Comisia poate accepta câteva dintre amendamentele propuse pentru a aduce mai multă claritate acestui text. Cu toate acestea, sunt câteva modificări um, cu care încă avem probleme. Voi lua amendamentele în ordine și mă voi concentra pe amendamentul 1, uh, 18 și 19 cu privire la articolul 19, siturile tehnice suplimentare create ca urmare a unei decizii a Consiliului de Administrație. Această propunere provine din avizul uh, Consiliul de Administrație privind uh, evaluarea. Locația acestor uh, sisteme este prevăzută în regulamentele aferente, regulamentul VIS, de exemplu, și decizia SIS. Uh, Acolo este prevăzută în mod explicit locația acestor sisteme. Deci orice modificare a locației va presupune și o modificare a regulamentelor aferente, care nu este de competența Consiliului de Administrație. Textul uh, a fost uh, modificat astfel încât sistemele de backup să poată funcționa simultan. A fost o solicitare a Consiliului de Administrație, am făcut acest lucru deja și considerăm că aceasta este opțiunea care ar trebui activată. De aceea, Comisia nu poate fi de acord cu formularea propusă la amendamentul 18. Nu putem fi de acord nici cu amendamentul 19, și anume că care prevede instalarea site-ului de backup ca urmare a deciziei Consiliului de Administrație. Acest lucru, practic, include, implică posibilitatea de a schimba locația sistemului de backup printr-o decizie a Consiliului de Administrație. Deocamdată nu s-a efectuat nicio evaluare de impact pentru a justifica nevoia unui al patrulea SIT sau pentru a justifica un sistem de backup. Practic, sistemul de backup poate fi folosit ca sistem principal și uh, această posibilitate a fost uh, prezentată și în Consiliu pe 9 octombrie și credem că ar trebui să fie soluția tehnică pe care o adoptăm orice decizie care implică modificări la sistemul legislativ actual și la configurația actuală ar trebui luată de colegiuitori ca urmare a unui, unei uh, evaluări de impact și nu ar trebui luate de Consiliul de Administrație. Amendamentele 3 și 16 cu referire la articolul 12 aliniatul 1 care se referă la sprijinul ad hoc pentru statele membre, Comisia consideră că acestea pot fi clarificate, astfel încât să se precizeze că această consiliere va fi trimisă direct agenției. În ceea ce privește sprijinul ad hoc care este necesar în uh, cazul în care e nevoie de măsuri de securitate sau în materie de migrație extraordinare. Comisia are capacitatea de a evalua caracterul extraordinar al acestor măsuri în materie de migrație sau securitate. Aceasta este procedura pe care am aplicat-o în 2016, când Comisia a invitat EULISA să furnizeze sprijin în hotspoturi în timpul crizei migrației. Comisia nu se opune ideii de a monitoriza răspunsul oportun din partea EULISA la solicitarea statelor membre. Domnule Milo, îmi cer scuze, voturile trebuie să înceapă curând, avem destul de multe voturi, așa că vă rog um, să concluzionați și um, să ne dați câteva idei uh, precise, ca apoi să pot să dau cuvântul doamnei raportor. Eu vă propun să avem uh, o reuniune cu doamna raportor și cu raportorii din umbră, astfel încât să putem discuta amendamentele în detaliu mulțumesc foarte mult pentru înțelegere. Am luat notă de indicațiile dumneavoastră. Acum îi dau din nou cuvântul doamnei raportor pentru a trage concluziile înainte de a trece la vot. Mulțumesc, știu că ne pregătim uh, pentru încă o repriză de voturi. Referitor la protecția datelor, Comisia a făcut un studiu în momentul în care s-a înființat EULISA. Concluzia acestui studiu a fost că e mai uh, sigur ca o singură agenție să se ocupe de toate aceste baze de date din punctul de vedere al protecției datelor și al neutralității. Știm însă că nu toți cei din EULISA au acces la informațiile din aceste baze de date e tot timpul mai simplu să avem o singură agenție și asta din rațiuni de protecție a datelor. E mai simplu și mai sigur decât să avem 10 agenții și 10 servere diferite. Mulțumesc! că Voi continua discuțiile cu colegii mei. Deadline-ul pentru trimiterea amendamentelor este 6 noiembrie, ora 6 seara. Cu asta închei acest schimb de opinii. La, vă las uh, un minut, uh, las un minut colegilor pentru a putea intra în sală și apoi începem voturile. Colleagues, um, please get ready for the votes, please. Everyone with an electronic. Dragi colegi, vă rog să vă pregătiți pentru voturi. Toată lumea care are cartela de vot. Începem în câteva secunde, așa că vă rog să fiți pregătiți. Colleagues, if everyone is ready, just please be ready, we can begin. Okay? Dacă sunteți pregătiți, putem începe. Văd că mai sunt încă persoane care se așează. Vă rog uh, să vă grăbiți ca să putem începe. Începem cea de-a doua sesiune de vot pe raportul către o strategie digitală raportor Angelica Lina. Doamna Lina, doriți să luați uh, cuvântul înainte de a începe votul? Bine, atunci începem voturile. Compromisul 3, votul este deschis. Toată lumea a votat? Se pare că nu, votul încă este deschis. Toată lumea a votat? Acum a votat toată lumea, votul este închis. se adoptă. E clar că s-a adoptat. Amendamentul 26, votul este deschis. Amendamentul 26. Dacă a votat toată lumea, votul este închis. Se respinge 26. Compromisul 4. Votul este deschis. Compromisul 4. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 5. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptăm. Amendamentul 37, prima parte, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge partea a doua. Nu, îmi cer scuze. Amendamentul 43. Votul este deschis. Votul este închis. La acest vot au ieșit prea multe voturi din partea socialdemocraților. Puteți să aveți grijă? Da. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 45. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Considerente, amendamentul 7. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 8. Votul este deschis. Închis. Din nou, socialdemocrația au un vot în plus. Deci, vă rog să eliminați unul. Votul este încă deschis. Scoateți o cartelă. Votul este închis acum. Se respinge. Amendamentul 9. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 10. Amendamentul 10. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă amendamentul 11. Votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 13. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 14. Votul este deschis. Închis se respinge. Amendamentul 15, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 16, votul este deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 17. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 22. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 2. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Trecem la citări. Amendamentul 1. Votul este deschis. Închis. Se adoptă amendamentul 2. Votul este deschis. Închis. Se adoptă amendamentul 3. Votul este deschis. Închis. Se adoptă amendamentul 4. Votul este deschis. Închis. Se adoptă amendamentul 5. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă amendamentul 6. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Votăm acum cu apel nominal pe textul modificat. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă adoptă cu 52 de voturi pentru și o abținere. Felicitări, doamnei raportor! colleagues, we move now. Dragi colegi, trecem acum la raportul privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicările electronice și abrogarea directivei 2002/58 în legătură cu viața privată în comunicațiile electronice, raportor Mariu Lauristin. Doamna raportor dorește să intervină înainte de a trece la vot. Mulțumesc foarte mult. Doar pe scurt intervin. Vreau să mulțumesc întregii echipe de raportori din umbră, inclusiv cei de la PP, cel de la PPE, care au făcut eforturi până în ultima clipă să ajungem la un compromis. Am fost gata. Din păcate, nu totul a mers cum ne-am fi dorit noi, dar trebuie spus, am muncit din greu, am avut presiuni imense asupra noastră și toți cei care au participat foarte util. Le mulțumesc tuturor celor care au participat, s-au străduit foarte tare și le mulțumesc pentru rezultatul bun obținut. Mulțumesc. Începem cu compromis pentru articolul 1. Votul este deschis. Votul este închis. SND au un vot în plus. Vă rog să ajustați înainte să închid votul. S-a ajustat. Bun. Vă rog să nu uitați de această schimbare. Deci închidem votul și se adoptă. Trecem la compromisul privind articolul 2. Votul este deschis. Se închide votul. Se adoptă. Compromis la articolul 3. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis la articolul 4. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis la articolul 5. Votul este deschis. Toată lumea a votat. Votul este închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 7. Votul este deschis. Nu vă grăbiți, nu vă dau numărul paginii. Știți ce se întâmplă dacă vă spun numărul de pagină. Compromis pentru articolul 7. Vă rog, vă las timp să-l găsiți. doamna Stevens. L-ați găsit, votul este închis și se adoptă. Compromis pe articolul 8, votul este deschis. Puteți să mă tot întrebați numărul paginii, nu o să vi-l spun. Votul este deschis în continuare. Votul este închis acum. Se adoptă de asemenea compromis pentru articolul 9. Articolul 9, compromisul de la articolul 9, votul este deschis. Vă las timp suficient, aștept până când votează toată lumea. Compromisul pentru articolul 9. Votul e în continuare deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 10. Votul este deschis. Votul este în continuare deschis. Votul este închis. Se adoptă. Acum, compromis pentru articolul 11a. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Acum compromis pentru articolul 12. Votul este deschis. Nu, nu. Nu. 11A, compromisul de la 11A este adoptat. Deci trecem la 12. Compromisul pentru articolul 12, cum vă spuneam. Vă rog să fiți atenți la ce spun. Votul este deschis, compromis articolul 12. Votul este închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 13. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 14. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Acum compromis articol 15. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis articol 16. Votul este deschis. Votul este închis și se adoptă. Compromis pentru articolul 17. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 18. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 19. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Articol de compromis. Ă, compromis pentru articolul 21. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis la articolul 22. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 23. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 24. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 25. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 26. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromis pentru articolul 27. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Nu votăm considerentele pentru că sunt deja acoperite toate, așa că acum putem vota pe textul modificat, votul final cu apel nominal, votul final cu apel nominal. Intervenție din sală fără microfon. Președintele. Mă puneți într-o poziție dificilă. Dacă întreaga comisie dorește să așteptăm un minut, Îmi cer scuze, dragi colegi. Nu mai putem aștepta. Ca să fie clar, unul dintre coordonatori a cerut să păstrăm votul deschis puțin mai mult, dar acum îl închidem, votul este închis și se adoptă cu 31 de uh, voturi pentru, 24 împotrivă și o abținere. Și acum votăm mandatul de negociere. Votul este deschis. Votul este deschis. A votat toată lumea? Încă se votează, votul este închis. Se adoptă 31 de voturi pentru, 25 împotrivă, fără abțineri. Felicitări! Domnule Boni, doriți să interveniți? Dragi colegi, domnul Boni eh, dorește să intervină. Vă rog. Dragi colegi, acestea sunt ultimele zile în Parlamentul European ale lui Mari Loriston, pentru că a hotărât să-și continue cariera în Estonia, așa că aș vrea să-i mulțumesc foarte mult pentru contribuția la discuțiile noastre foarte aprinse. Mulțumesc, Mario. Thank you, Michael. Very dignified um, intervention. Mulțumesc, o intervenție foarte onorabilă în numele Comisiei. Vă mulțumesc, mulțumesc și lui Mario și mult succes. Acum, dragi colegi, știu că a fost un vot foarte plin de emoții. Aș vrea să trecem la următoarele voturi. Știu că sunt mulți colegi care se grăbesc, așa că din respect pentru ei aș vrea să continuăm, dacă nu vă supărați. Trecem acum la Agenția Europeană pentru Cooperare în materie penală, raportul pe această agenție. Raportor domnul Vos. Doriți să interveniți? Doar două clipe. Aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru că am lucrat destul de bine și rapid, după ce a trebuit o vreme să așteptăm destul de mult. Am ajuns acum la un uh, rezultat uh, care cred că e destul de bun și de reprezentativ. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule să trecem la vot și începem cu amendamentul 187. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 7. Votul este deschis. Votul este închis. De asemenea, se adoptă. Amendamentul 8. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 8. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul B. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul C. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 17. Votul este deschis. Dragi colegi, am sărit peste amendamentul 14, mă tem. Deci votăm amendamentul 14, îmi cer scuze, 14. Votul este deschis. Amendamentul 14. Votul este în continuare deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. Și acum amendamentul 17. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 20. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 242. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul D. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul E. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 26. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 32. Votul este deschis. Închis. Respins. Amendamentul 33. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul F, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul G, votul este deschis. S-a adoptat compromisul H, votul este deschis. Se închide votul. Se adoptă amendamentul 40. Votul este deschis. Se închide votul. Se respinge. Compromisul I. Votul este deschis. Închis. Se adoptă cont 15, votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul J, votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul K, votul este deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul L. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 284. Votul este deschis. Closed. Carried. Compromise N. Compromisul N. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul O. Votul este deschis. Închis. Se aprobă. Amendamentul 69. Votul este deschis. Amendamentul 69. 69. A votat toată lumea, votul este închis. Se aprobă. Iuri 40. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul P. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul Q, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 74, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Iuri 42. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul R. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul S. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul T. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul eh, ZD. Eh, votul este deschis. Este un compromis de protecție a datelor. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul TA, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul U, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul B, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul W, votul este deschis. Închis. Se aprobă. Amendamentul 387, votul este deschis. Amendamentul 387. Se închide votul. Se aprobă. Compromisul X. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul Y. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul Z. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 140, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 143. Votul este deschis. Votul este închis. De asemenea, se aprobă. Amendamentul 144. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 145, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 146, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 147, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 148. Votul este deschis. Închis. Se aprobă. Amendamentul 149 și cont 43 votăm împreună. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 150, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentele 151 până la 154 împreună, votul este deschis. Închis. Se aprobă. Amendamentul 155, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Cont 44. Votul este închis. Se respinge. Cont 45. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 156. Votul este deschis. Votul este închis. Să aprobăm. 157. Votul este deschis. Votul este închis. Să aprobăm. 158. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 408 și 158. Nu, 400, nu împreună. 408, amendamentul 408 se corectează președintele. Votul este închis. Se respinge. 159. Votul este deschis. Votul este închis se aprobă. Cont 46, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 460, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 409, votul este deschis. Închis. Se aprobă. Cont 47, votul este deschis. Închis. Se aprobă. Cont 48, votul este deschis. Închis. Se aprobă. Compromisul ZC, votul este deschis. Nu mai avem litere în alfabet. Rămânem fără litere. Așadar, dragi colegi, avem o problemă la sistemul de vot. Deci va trebui să revotăm compromisul ZC pentru că nu a fost înregistrat. Deci redeschidem votul la compromisul ZC. Votul este deschis. Compromisul ZC. ZC. Toată lumea a votat, votul este închis, votul este aprobat. Iuri 52. Votul este închis. Amendamentul 165. Votul este deschis. Votul este închis. 166. Votul este deschis. Votul este închis. Uh, 167. Votul este deschis. Votul este închis. 168, votul este deschis. Închis. 169, votul este deschis. De închis. Cont 50, uh, votul este închis. Votul este deschis, votul este închis. Se aprobă. 170 și 51. Deci 170 și cont 51 împreună. Votul este deschis. Închis. Se aprobă. Cont 52. Închis. Se aprobă. 71 și con 53 împreună. Votul este deschis. Votul este închis. Cont 54. Închis. Osta 72 votul este deschis. Închis. 173. Votul este deschis. Votul este închis. 174. Votul este deschis, votul este închis. Se aprobă. 413. Votul este deschis. Închis. Se aprobă. 414 votul este deschis. Închis. 175 votul este deschis. Închis. Se respinge. Iuri 58 votul este deschis. Votul este închis. 176. Votul uh, este deschis. Votul este închis. 177. Uh, votul este deschis. Închis. 178. Votul este deschis. închis. 179, votul este deschis. Se aprobă. 180, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 181, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 416, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Jurii 61. Votul este deschis. Votul este închis. se respinge. Amendamentul 182 și 470 împreună, votul este deschis. Votul este închis, se aprobă. Amendamentul 408, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Votul open. 183. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 184. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 185. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 186. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 1 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Cod 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerente 188, 189 împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Jurii. Compromisul Z. I. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Jurii 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Jurii 3. S-a deschis votul.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 S-a închis votul. Se adoptă. Cont 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Juri 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Juri 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 201. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul ZB. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 213. S-a deschis votul. 2, 1, 3. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5, jurii 14 împreună. Amendamentul 5, jurii 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 215. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Jurii 15 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 216 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 217 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Cont 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cont 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Jurii 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 218. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 219. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 220. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și votăm textul astfel modificat. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă 51 de voturi pentru, 5 împotrivă, nicio abținere. Votăm acum decizia pentru negociere. S-a deschis votul. S-a închis votul. 50 de voturi pentru, 5 împotrivă. Felicitări domnului Vos, raportorul. Felicitări raportorului. Colleagues, um, Stimați colegi, doar ca punct informativ. Pentru că am terminat voturile mai devreme, vom face o pauză până la următoarea parte a programului nostru, adică de la 12.30, pentru că a mers foarte repede. Deci următoarea parte la 12.30 și anume reuniunea comună cu Econ. Așa că avem o pauză până la 12.30 și vă mulțumesc pentru ajutorul acordat la voturi în această dimineață. Am terminat cu sesiunea de votare. Mulțumesc! Revenim la 12 și jumătate.